Uh, uh, va fi o situație dificilă. S-ar putea să pierdem această bătălie, dar oricum nu intenționăm să pierdem războiul. Mulțumesc. Colega. Mulțumesc, stimată colegă. Uh, vreau să vă comunic ceva și anume din partea președinției în 9 martie luni Comitetul de Afaceri Externe a adoptat o rezoluție privind înrăutățirea situației umanitare din Sri Lanka, o situație care pare alarmantă și de aceea această cerere ar trebui să fie, de rezoluție ar trebui să fie inclusă în ordinea de zi ca în procedură de urgență în baza articolului 91. Este considerată adoptată această cerere dacă înainte de ora 12 mâine cel puțin 40 de membri ai Parlamentului European vor lua atitudine în această chestiune. Așadar, revenim la dezbaterea noastră după acest anunț. Doamna Țicău. El președinte, domnule comisar, doresc întâi să îl felicit pe colegul el Cadraui și pe domnul Iarzembovski. sectorul transporturilor este unul dintre sectoarele cheie pentru